criteriile pentru restricțiile operative. Deci nu se poate reglementa nivelul uh, emisiilor de zgomot. Asta ține de directiva uh, din acest domeniu. Deci atunci când cineva înaintează un amendament ca să ceară scăderea nivelului de decibel, nu putem primi acest amendament. Deci aici e vorba doar de restricții operative precise pentru a corecta uh, problemele legate de zgomotul produs de avioane. Ceea ce am putut să facem și am făcut a fost să apropiem cele două legi, cea de astăzi și cea privind de gestionarea zgomotului, evaluarea și gestionarea zgomotului. Aceasta, din urmă, e o directivă care are deja 10 ani și e deja depășită uh, atât din cauza progreselor tehnologice și uh, cât și din cauza că a crescut foarte mult traficul aerian între timp. Este un amendament care ar putea crea probleme, mai ales cu comisia. După ce am vorbit cu sectoarele interesate, noi credem că acest text nu ar trebui să fie un regulament, ci directivă. Așa înțeleg lucrurile și majoritatea reprezentanților din sector. Uh, și în ceea ce privește problemele din aeroporturi legate de zgomot și vă spun că am vizitat multe aeroporturi și nu există două aeroporturi identice, cu aceleași trăsături, cu aceleași uh, probleme. Din punctul meu de vedere, dacă am avea o lege care să standardizeze tipul de operațiuni într-un aeroport și care să se aplice tuturor celorlalte aeroporturi ar fi contraproductiv. De exemplu, pe un anumit aeroport e bine să ai un terminal care să funcționeze și noaptea. În schimb, în alte aeroporturi așa ceva nu e posibil. Deci de aceea e nevoie de o anumită mare de manevră pentru a adopta a, această lege și de aceea ar fi mult mai potrivită o directivă decât un regulament. Însă, în orice caz, suntem dispuși uh, sau ascultăm și alte sugestii. Posibilitatea de a înființa terminale nocturne. Deci nu credem că ar trebui să fie o opțiune standard, ci acolo unde este posibil poate fi o soluție pentru a soluționa o parte din problemele existente. Mile de plângeri pe care le-am primit în scris, uh, prin e-mail, uh, nenumăratele petiții trimise Parlamentului, uh, ne arată un lucru și anume că multe probleme sunt legate de zborurile nocturne. Unele aeroporturi primesc zboruri nocturne de pasageri, de asemenea există foarte multe zboruri, zboruri nocturne uh, de, de mesagerie. Dacă deci noi nu trebuie să modificăm neapărat activitatea economică a aeroportului respectiv, însă trebuie să transformăm acea activitate pentru ca ea să fie mai viabilă, mai uh, durabilă. Și eu cred că să pot face modificări, transformări, unele sunt mai costisitoare, ale mai ieftine. Încă un aspect, urbanismul. Știu că nu e o competență comunitară și nici uh, amenajarea teritorială nu e. Însă nimeni nu ne împiedică să stabilim niște recomandări în acest text, spunându-le primăriilor care au pe teritoriul lor un aeroport, deci să le spunem că ar trebui să vadă clar care sunt uh, planurile de extindere uh, viitoare ale aeroporturilor respective. Deci de multe ori se dă aprobarea pentru un anumit aeroport, însă acestea se tot extind. Deci e foarte important să se țină cont de asta. E vorba de apropierile, de împrejurimile aeroportului, de zona înconjurătoare. Să nu uităm uh, de asemenea că prețul locuințelor din zonele uh, din apropierea aeroporturilor sunt mai ieftine, însă tocmai din cauza prezenței aeroportului. Și după aceea, bineînțeles, există și plângeri de la cei care locuiesc acolo. Acum, uh, referitor la părțile interesate. Noi ne-am gândit că ar trebui incluse primăriile și ar trebui incluși primăriile și locuitorii afectați. De ce am inclus consultările cu cei afectați? pentru a se putea discuta despre eventualele soluții sau despre introducerea unor restricții operative. Comunități afectate există peste tot în Europa. Există comunități care au studiat atât de bine problematica aceasta încât uh, putem spune că sunt chiar uh, experte în a propune soluții. Deci trebuie să existe un echilibru între operatori, între cei care desfășoară această activitate, pe de-o parte, și cei care sunt afectați. De asemenea, trebuie să existe un for de soluționare a conflictelor. Uh, să se creeze un organ de mediere nepărtinitor care să asculte ambele părți și să evite ceea ce se întâmplă acum și anume că cei afectați merg direct în justiție și uneori apar conflicte foarte grave. Deci e important să existe un astfel de organ de mediere care să arbitreze conflictele respective. Deci vrem să le dăm posibilitatea acestor afectați de a face uz de competențele pe care le are Comisia conform tratatului. Va trebui să discutăm mult Comisia despre asta. Deci, din punctul nostru de vedere, competențele pe care și le-a conferit uh, Comisia sunt excesive. De exemplu, se spune că aceasta va interveni atunci când se introduce o restricție operativă sau când aceasta trebuie modificată, însă nu se spune nimic despre faptul că o restricție operativă care ar trebui introdusă nu se a introdus, iar părțile afectate nu pot cere introducerea acelei sancțiuni, acelei uh, restricții, mă scuzați. Deci trebuie să corectăm această putere de intervenție a Comisiei pentru ca părțile afectate să poată sesiza Comisia în legătură cu nevoia de a acționa. Cu acest text deci am încercat să oferim un acces egal la informații privind deciziile legate de restricțiile operative. Transparența esențială, deci nu are sens să ascunzi informații. Știm că în unele aeroporturi anumite informații sunt ascunse. De asemenea, ne-am dat seama că anume, anumite modificări ale zborurilor din motive de urgență nu sunt, de fapt, uh, determinată de o schimbare climatică, deci nu era vorba de situații de urgență. Deci sistemul de informare trebuie să fie foarte bun. Factorul de mediu și de sănătate publică. Sunt niște elemente pe care trebuie să le luăm în calcul într-un uh, echilibru corect. Deci avem patru axe care au uh, orientat amendamentele pe care le-am înaintat. Poate că sunt multe amendamente, e drept, însă sunt necesare, deoarece nu e un raport ușor, a fost uh, destul de complicat. De aceea, acum sunt la dispoziția tuturor colegilor pentru a discuta. Îi mulțumim raportorului pentru această prezentare uh, foarte solidă a acestei problematici controversate. Dați-mi voie să le dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Am un singur vorbitor aici pe listă dintre ceilalți. Foster. Este vorba despre doamna Foster. Uh, raportorii din umbră, da, sunt pe lista mea, dar dintre ceilalți colegi, doar doamna Foster s-a înscris pe lista vorbitorilor. Mai dorește cineva să intervină? Domnul Florence. Foster, Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florence. Dann würde ich die Rednerliste... Bine, aceasta este lista de vot, de, de vorbitori. Doamna Clas are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc de asemenea raportorului. Este important ca această temă să fie discutată pe larg. Ah, bine, zgomotul este întotdeauna zgomotul uh, produs de ceilalți, dar noi, Comisia Envi trebuie să tratăm zgomotul și din punctul de vedere al uh, sănătății publice. Zgomotul poate fi uh, măsurat astăzi și știm care este plafonul durerii, dar zgomotul este perceput într-o manieră subiectivă, știm asta cu toții. Eu consider că zgomotul, uh, ca temă generală, trebuie neapărat să fie pus uh, pe agenda noastră de discuții. Știm că oamenii devin din ce în ce mai sensibili pe măsură ce sunt uh, expuși la zgomot puternic. Zgomotul produce stres și nimeni nu se poate adapta la zgomot. Și tocmai de aceea trebuie să ținem cont de sănătatea cetățenilor europeni. Nu ne putem uh, axa exclusiv pe aspectele economice în acest aviz. Trebuie să ne gândim neapărat și la sănătatea publică în acest context. În continuare, autoritățile locale trebuie să fie cele care uh, evaluează, care să evalueze uh, nivelul sonor produs de aeroporturile care se află pe teritoriul pentru care sunt uh, responsabile. E clar că doar astfel pot fi create soluții individuale pe baza cărora se, poate, se pot lua decizii. Dacă i-am dat comisiei dreptul de a lua decizia finală, atunci e clar că nu vor mai exista procese de mediere între operatori și uh, Uh, cetățeni. Tocmai de aceea sprijin amendamentul domnului uh, uh, Perelo la articolul 10, care sprijină această mediere între părțile implicate. De asemenea, Comisia nu are dreptul să anuleze vreuna dintre deciziile luate în urma acestei uh, medieri. Și de asemenea, cele două părți implicate în mediere sunt uh, responsabile pentru punerea în aplicare a responsabilităților asumate. Însă, bineînțeles că uh, trebuie să ținem cont și de importanța economică a transportului aerian. Știm cu toții că economia europeană are de suferit în momentul în care transportul aerian este periclitat. Vă amintiți ce s-a întâmplat cu uh, norul de cenușă uh, de la vulcanul islandez acum, câteva, acum câțiva ani. Acest Uh, nor a dus la deteriorarea fluxurilor aeriene și la mari pierde pentru industrie. Și to- toate aceste elemente trebuie să fie luate în considerare de către noi. Tocmai de aceea dați-mi voie să vă spun că, din punctul meu de vedere, comunicarea, discuția este, uh, sunt elemente importante. Nu trebuie să ținem cont doar de părerea unui stat, a unui aeroport în uh, momentul în care luăm decizii, ci Europa trebuie să țină cont de poziția pe care o are în lume și de faptul că transportul aerian european trebuie să se coordoneze cu transportul aerian internațional. Și tocmai de aceea trebuie să ne gândim cum ar putea uh, propus, uh, ce efect ar putea să aibă propus să amânare a termenului de decizie, uh, un amendament, mă refer acum la amendamentul uh, raportorului cu privire la această amânare a termenului de, de reacție. Eu nu cred că lucrul acesta poate fi tratat atât de facil precum o face raportorul. Și de asemenea vreau să-l întreb pe raportor ce înseamnă zbor de noapte din punctul lui de, de vedere. Nu pot să înțeleg uh, cum uh, ar putea ajuta la eliminarea zgomotului, crearea de terminale pentru zborurile de noapte. De asemenea, raportorul uh, cere uh, transformarea acestui uh, act legislativ într-o directivă. Mie mi se pare că din, por- din potrivă regulamentul este o idee mai bună, deoarece ea, regulamentul de obicei duce la rezultate mult mai palpabile. Chiar și, o, chiar și un regulament poate să permită statelor uh, membre și autorităților naționale să ia decizii. Uh, dați-mi voie să pun o întrebare și Comisiei. Într-adevăr, toate soluțiile tehnice și inteligente au fost luate în considerare aici? Știu că în Europa trebuie să avem o re- rețea comună. Știu că uh, în Europa nu trebuie să ne gândim doar la profitul acumulat de un aeroport uh, dintr-o anumită regiune, ci trebuie să ne gândim la modul în care am putea crea un transport aerian european care să fie în beneficiul tuturor uh, cetățenilor europeni. Și acum, în încheiere, dați-mi voie să vă spun că transportul uh, aerian duce la o situație paradoxală din punctul meu de vedere. Uh, transportul aerian sprijină mobilitatea, dar în același timp generează noi și noi activități economice și noi și noi tipuri de, de zgomot. Comportamentul meu practic duce la generarea unor noi tipuri de zgomot și uh, cred că în momentul de față ar trebui să ne gândim în ce măsură ne mai putem permite astfel de surse de zgomot. Trebuie să ne întrebăm cât, uh, de cât transport avem nevoie, cât transport putem suporta și uh, cum putem să eliminăm zgomotul. Și tocmai de aceea, uh, pentru că această temă a zgomotului, zgomotului este una foarte importantă, consider că ea ar trebui să fie discutată din nou pe larg în cadrul comisiei noastre. Mulțumesc! Vă mulțumim. Urmează domnul Sanoni. Grazie președinte. Per prima cosa desidero complimentarmi con il relatore. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep prin a-l felicita pe raportor pentru um, eforturile sale. Sunt raportor din umbră uh, pentru grupul ALDE, așa că voi avea o intervenție generală uh, și succintă. Nu am avut timp să uh, parcurg toate uh, amendamentele depuse, însă un lucru este sigur. După cum a spus raportorul, zgomotul tot mai mare produs de uh, traficul aerian, în special noaptea, deteriorează calitatea vieții a aproape 4 milioane de europeni care trăiesc în apropierea aeroporturilor. După cum am auzit de la raportor, ei sunt unei, victimele unei triple pro, poluări, uh, poluare fonică, atmosferei și poluare chimică. Zgomotul produs de zborurile de noapte, mai ales, a fost recunoscut de studii uh, științifice internaționale ca producând uh, uh, ca fiind foarte periculos pentru sănătate. Majoritatea celor care călătoresc însă vor să aibă o vastă alergere în ceea ce uh, privește uh, zborurile oferite de uh, companiile aeriene. Și este adevărat de asemenea că existența unui aeroport este bună pentru creștere și dezvoltare, iar sarcina noastră este să găsim un echilibru între aceste două elemente. Trebuie însă să știm că suntem Comisia pentru Mediu și Protecția Consumatorilor. Prin urmare, consumatorii trebuie să reprezinte o prioritate pentru noi. Comisia pentru Transporturi va fi probabil cea care va revizui poziția noastră, fiindcă ei se ocupă de transporturi. Prin urmare, în linii generale, susțin părerea raportorului uh, atunci când uh, el încearcă să impune o protecție mai riguroasă pentru publicul expus la acest gen de poluare și să echilibreze abordarea Comisiei fiindcă aceasta pare să se concentreze mai degrabă pe factori economici. Mă convinge însă mai puțin poziția raportorului în ceea ce privește ideea că o directivă ar fi un mod mai bun uh, sau un mod optim de a asigura o mai bună protecție a cetățenilor care suferă de efectele poluante ale traficului aerian. Scopul propunerii este reducerea nivelului sonor însă acest lucru ține de competența națională. Potrivit directivei 49 uh, din 2002, pragurile sonore sunt stabilite de uh, statele membre în baza unor planuri naționale de acțiune. Prin urmare, cred că ar fi mai bine să alegem uh, varianta comisiei și anume să, vor, să fie vorba despre un regulament ce se aplică direct, pentru că directiva din 2002, după cum spuneam, nu a reușit să standardizeze standardizeze și să raționalizeze procesul de decizie în acest sens. Ar fi interesant ca reprezentanții Comisiei să ne ofere mai multe informații în acest sens. Propunerea Comisiei prezintă și alte aspecte importante, de exemplu o definiție mai riguroasă a avioanelor care respectă nivelurile de zgomot și ideea de a scăpa de aeronavele mai vechi care poluează mai mult din punct de vedere sonor și aceste idei ar putea fi acceptate de către noi. De asemenea, ideea identificării tuturor părților interesate și a uh, creării unui forum de cooperare tehnică uh, forum care să includă reprezentanții autorităților locale, al căror rol ar trebui cu siguranță să fie consolidat, sunt de asemenea interesante. Oricum, rezerv dreptul de a depune amendamente. Vă mulțumim. Urmează doamna Iana Kudakis. Um, thank you. Um, I... Mulțumesc și mulțumesc și eu raportorului. Mi-a plăcut abordarea sa de a pune sănătatea pe primul plan și este o abordare pe care o putem susține. Trebuie să fim uh, sensibili la zonele în care se află aceste aeroporturi. Unele sunt rurale, altele sunt urbane și să vedem cum, se af- cum e afectată zona din acest punct de vedere, în funcție de tipul de zonă. Eu, spre deosebire de ceilalți doi raportori din umbră, nu prea am o problemă cu uh, ideea de a avea o directivă și nu un uh, regulament. Nu mi se pare că este o degradare a raportului, ci chiar o uh, îmbunătățirea sa, fiindcă nu e nimic mai puter, nimic nu um, îmbunătățește mai mult un document decât faptul de a avea loc, comunitatea locală care îl, să îl susțină. Este o competență națională, aeroporturile sunt locale și atunci trebuie să implicăm localnicii. Totodată însă trebuie să dăm dovadă de sensibilitate față de industrie care oferă locuri de muncă acestor localnici, care ar fi într-o poziție dificilă dacă uh, aeroportul nu ar fi acolo. Cred că s-a făcut foarte mult în uh, capitolul 4 pentru abordarea acestei probleme. Se vorbește despre izolație, știu asta din Regatul Unit, de exemplu. Uh, deci, uh, aceste aeroporturi au un efect și oferă creștere economică pentru zonă. Prin urmare, nu ar trebui să eliminăm aspectele pozitive pe care le oferă industria, deși, desigur, sănătatea trebuie să rămână principala noastră preocupare. Zborurile sau terminalele de noapte încă nu sunt 100% sigură cum va funcționa acest sistem sau dacă poate funcționa, în primul rând pentru că zgomotul de peste noapte este, chiar, este cel puțin la fel de rău ca și cel de peste zi, mai ales când ne gândim că uh, poate întrerupe somnul. Și nu mă uh, mulțumește ideea că Uniunea Europeană ar putea avea un rol în planificare la nivel local. Cred că trebuie să lăsăm asta la nivel local. Deci, dacă aș rezuma, aș spune că uh, este bine să se dea flexibilitate statelor membre pentru a progresa în modul cel mai optim pentru ei, cu aportul factorilor interesați și al autorităților locale. Iată prioritatea mea în acest raport. Dar aștept până răbdare să continuăm lucrările alături de raportor la acest dosar. Urmează doamna Vilț. Vă mulțumesc. Într-o zi și zgomotul va fi asemănat hol, uh, holerei sau ciumei. Domnul, cu 100 de ani în urmă, un mare om de știință spunea lucrurile acesta și iată că profeția sa s-a transformată în realitate. Mm, îmi pare rău că propunerea comisiei nu este potrivită pentru reducerea nivelului sonor al aeroporturilor europene. De ce? Pentru că această propunere a Comisiei se pune Uh, pune accent în special pe aspectele economice și tocmai de aceea ar trebui să o respingem. Îmbunătățirea situației zgomotului uh, pe aeroporturile, uh, aeroporturile europene reprezintă un fel de aju adus acestei propuneri a Comisiei. Doar în capitolul 9 a propunerii Comisiei se face uh, referire la uh, zgomot, însă toate prevederile legate de reglementarea acestuia uh, sunt uh, suficient de flexibile pentru a permite aeroporturilor să facă tot ceea ce le stă în putință pentru a-și păstra avantajele competitive. Se vorbește în această propunere despre restricții de operare, despre, despre anumite volumuri de zbor, ei, restricțiile acestea de operare înseamnă, de fapt, uh, uh, zboruri de noapte pe care comisia le poate uh, impune după bunul său plac. Știm prea bine că cetățenii care trăiesc în zonele aeroporturilor nu mai doresc să trăiască și pe viitor în același zgomot. La Berlin-Brandenburg și la Frankfurt-Main, cele două noi aeroporturi germane, uh, Uh, judecătorii au fost cei care au interzis într-un fel, uh, într-un final, uh, zborurile de noapte. Și asta la incitarea cetățenilor, care se, acum să-i dăm comisiei posibilitatea de a de a elimina aceste decizii ale judecătorilor? Nu, eu spun nu. Se pare că aspectele economice sunt mult mai importante pentru Comisia Europeană decât sănătatea și calitatea vieții oamenilor. Este complet inacceptabil. Și acum, dați-mi voie să comentez câteva dintre punctele avizului. Avizul raportorului merge în direcția așa bună, dar nu merge suficient de departe și eu sunt de părere că propunerea comisiei se concentrează prea mult pe aspectele economice și uh, ia în considerare prea puțin aspectele ecologice. Sunt de acord cu raportorul că nu este potrivit ca uh, actul legislativ folosit să fie acela uh, de regulament. Cu toate acestea, terminalurile de noapte sunt, din punctul meu de vedere, producătoare de zgomot și nu contribuie în niciun fel la reducerea zgomotului și la îmbunătățirea uh, sănătății publice. Terminalele pentru zborurile de noapte deschid noi uși către alte și alte tipuri de deranjare a oamenilor. Avem nevoie de căi ferate mai bine conectate, avem nevoie de fluxuri comerciale cu, uh, de scurtă uh, durată, pentru că transportarea mărfurilor cu avionul nu este nici uh, socială și nici economică. Mulțumim, urmează doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului. Cred că a elaborat o propunere foarte interesantă cred că foarte mulți colegi au s-au legat de câteva elemente cheie și, evident, îl voi susține pe raportor și am discutat acest lucru și în uh, Comisia pentru Transporturi, în dezbaterea dacă va fi, despre dezbaterea dacă va fi directivă sau uh, regulament. Eu cred că se pune problema subsidiarității și este o problemă foarte importantă. De aceea ne îngrijorează trecerea la un regulament, fiindcă ne temem că procesul uh, de decizie la nivel local ar putea fi diluat și nu asta ne dorim majoritatea dintre noi. În ceea ce privește cealaltă problemă, vis-a-vis -vis de actele delegate, din nou, unii dintre noi sunt uh, preocupați de articolul 10 și, după părerea mea, uh, Comisia ar trebui să, folosește, să folosească acte delegate doar pentru actualizări tehnice. Deci și acolo rămâne un semn de întrebare. În ceea ce privește domeniul de uh, reprezentării locale, cred că este foarte bine să există reprezentare locală și ar trebui să fie și alții informați. Însă eu sugerez să fim foarte atenți, pentru că sunt foarte mulți factori interesați. Uh, în această situație extrem de dificilă. Și asta pentru că sunt grupuri de presiune care nu dau socoteală nimănui. Eu aș spune că cei care sunt implicați în comisii și merg să discute cu autoritățile aeroportoare sunt să fie aleși de public și să dea uh, socoteală acestuia, pentru că dacă nu ajungem cu oameni uh, care vorbesc în numele tuturor, dar nu dau socoteală nimănui. Cred că Cealaltă problemă privind uh, planificarea utilizării terenului este una foarte importantă și corectă și foarte multe state membre și nu doar state membre, ci din toată Europa și în toată lumea au fost absolut um, uimite de faptul că s-au construit uh, rez- uh, cartiere rezidențiale aproape de aeroporturi care existau deja acolo. Și acest lucru um, a pus presiune și el. Și voi încheia prin a spune, domnule președinte, că această instituție a susținut moduri de reducere a dificultăților la aeroporturi, mai ales dacă ne gândim la tehnologie. Tehnologia joacă un rol important. Noi am susținut inițiativa numită Clean Sky, cer uh, curat pentru uh, tehnologie, un uh, proiect de 1,4 miliarde de euro în parteneriat public-privat. Eu sunt raportor pentru cerul unic economică europeană și acolo încercăm să diminuăm presiunile, apoi presiuni operaționale și aici încercăm să lucrăm și toate aceste lucruri trebuie spuse. Per total, noi avem un rol important, un rol pozitiv în uh, găsirea unui, unei abordări uh, echilibrate. Însă vor exista întotdeauna presiuni și, în sfârșit, în ceea ce privește terminalele de noapte. Poate cineva construiește un asemenea terminal undeva, dar nu faci decât să muți problema dintr-un loc în altul și nu știu cine s-a gândit la asta, dar ai avea nevoie de toată infrastructura pentru a ajunge acolo. Și să nu uităm de cei care stăm cu laptopuri și telefoane mobile, așteptând un avion și știți că avioanele pentru pasageri, de fapt, uh, transportă cele mai, cea mai mare cantitate de marfă și atunci nu e vorba doar de DHL și așa mai departe. Dar sănătatea este o problemă, însă dacă nu ai loc de muncă și nu ai un standard bun de viață, atunci oricum sănătatea ți este afectată. Deci uh, trebuie să ne gândim foarte bine ce face instituția noastră atunci când vine vorba de asemenea rapoarte. Mulțumesc! Horst Schnellhardt urmează. Da, nu eram atent, îmi cer scuze. Doamnelor și domnilor, această temă este deosebit de interesantă. Și dați-mi voie să fac primite la titlul acestui punct de pe ordinea de zi. Dacă știți acest titlu, vă dați seama că în momentul în care vorbim despre sănătatea publică în contextul zgomotului, nimeni nu ne va contrazice vorbim despre această temă în comisia noastră, e clar că ne vom gândi la sănătatea publică, în primul și în primul rând. Dar dacă mă uit în, uh, la ceea ce am făcut în uh, ultimii ani în ceea ce privește reglementarea zgomotului, dacă mă gândesc la cât de silențioase sunt în momentul de față avioanele în comparație cu, ce știu eu, avioanele care decolau prin anii 60. Uh, deci, dacă ne gândim la toate lucrurile acestea, trebuie să înțelegem că s-a făcut progres. Și uh, tocmai datorită acestui progres, nu are niciun sens acum să ne axăm exclusiv pe sănătatea publică. Trebuie să ținem cont și de aspectele economice. Trebuie să ne dăm, uh, să înțelegem că uh, transportul aerian este esențial pentru furnizarea de, de mărfuri. Nu putem spune că transportul uh, aerian este nesănătos, complet nesănătos și ar trebui să-l interzicem pe ansamblu. Nu. Trebuie să ținem cont de aspectele economice ale trans, transportului uh, uh, aerian în momentul în care decidem uh, reglementările pe care vrem ca statele membre să le pună în aplicare. Deci, uh, transportul aerian nu e ciuma, nu e nici holera, uh, ci înseamnă ceva mult mai complex, uh, complex de atât. Deci acesta este, aceasta este premisa de la care pornesc eu. Bine, e drept că cetățenii care locuiesc în zona aeroporturilor au dreptul să fie informați și să discute despre ceea ce se întâmplă pe, pe aeroporturi. Însă cred că aceste terminale de noapte pe care le propune raportorul nu reprezintă neapărat o, o, o soluție proastă. Trebuie să discutăm această soluție, această propunere. De ce? Pentru că term, uh, terminalele de noapte ar uh, uh, proteja interesele economice și în același timp ar proteja și interesele cetățenilor. Uh, și sănătatea publică a cetățenilor. Și e drept că ar trebui să ne gândim și la, nu știu, interconectarea transportului aerian cu uh, căile ferate. Dar dacă tot ajungem la căile ferate, dați-mi voie să vă spun că nici trenurile nu sunt chiar atât de silențioase pe cât ar trebui. Deci, trebuie să tratăm toate aceste aspecte într-o manieră echilibrată. Eu cred că uh, Uh, de asemenea, regulamentul, ideea de regulament este foarte bună. De ce? Pentru că nu are sens să avem, uh, să pornim de la premise regionale, să avem idei regionale, ci trebuie să avem idei și planuri europene și tocmai de aceea regulamentul este potrivit. Domnul Florenț. De la bun început, uh, dați-mi voie să vă spun că sunt de acord cu doamna Glas. Subsidiaritatea este un aspect care nu poate fi trecut cu vederea. Există însă și câteva aspecte în care, din punctul meu de vedere, subsidiaritatea merge prea departe. Eu locuiesc uh, în apropierea uh, aeroportului Düsseldorf și dacă mă uit la care este influența armatei asupra uh, Uh, asupra uh, decolărilor și aterizărilor și când spun armată mă gândesc nu doar la armata germană, ci mă gândesc și la armata olandeză. Uh, Uh, armata olandeză este cea care decide ce se întâmplă pe aeroportul uh, din uh, Düsseldorf și, dată fiind această situație, consider că Comisia ar putea acționa ca un fel de mediator între toate părțile implicate, dar Comisia nu are dreptul să fie singurul care ia, singura instituție care ia o decizie, nici pe departe. Uh, da, e drept. Uh, uh, antevorbitorii mei spuneau că trebuie să discutăm despre zgomot pe ansamblu. Da, o temă interesantă, o temă care trebuie să fie discutată în contextul transportului rutier, în, ca, în contextul transportului feroviar, în contextul transportului uh, aerian. Da, trebuie să o facem. Vă mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult. Am ajuns la finele listei de vorbitori. Deci ne-am dat seama că nu există probleme doar uh, în ceea ce privește transportul rutier și transportul aerian, ci și în ceea ce privește transportul feroviar. Deci e clar că noi, Comisia Envi, ar trebui să discutăm despre diferitele surse de zgomot. Trebuie să discutăm despre influența zgomotului a, asupra sănătății. În ceea ce privește interdicția zborurilor uh, de noapte, da, înțelegem o, inter, o înțelegem din dacă e să privim din perspectiva cetățenilor care locuiesc în aeroporturi, însă uh, terminalele acestea uh, de noapte sunt uh, o măsură care nu face nimic altceva decât să exporte zgomotul în alte zone. Interdicțiile nu cred că ne aduc la absolut nimic. Progresul tehnic există, s-a făcut mult în acest sens uh, și uh, tocmai acest trecut glorios ne face să, să credem că uh, și pe viitor progresul tehnic ne-ar putea ajuta să reducem și mai mult și mai mult zgomotul. De asemenea, implicarea cetățenilor este importantă. În Germania, sâmbătă s-a organizat un referendum într-un oraș cu privire la construirea unei noi linii de cale ferată. Ei bine, această construcție a fost interzisă din cauza faptului că oamenii considerau că va produce prea mult zgomot. Da, e important așadar ca cetățenii să fie implicați. Dar haideți să ascultăm și uh, răspunsul comisiei. S-au tot pus câteva, s-au tot pus întrebări. Uh, de către unul și de către altul și acum îi dăm cuvântul Comisiei pentru a răspunde. Your remarks really relate to the, the core Mulțumesc, domnule președinte. Uh, remarcile noastre se leagă de nucleul discuției noastre. Trebuie, într-adevăr, să găsim echilibrul între toate problemele și toate dorințele um, cetățenilor. Vreau mai întâi să-l, să felicit pe raportorul Andres Pereio și pentru ideile sale, pentru raport și pentru ideile foarte interesante. Iar eu o să vă prezint doar niște idei preliminare, pentru că nu uh, ne-am gândit încă foarte mult la ideea terminalelor de noapte, de exemplu, și domnul raportor a venit cu idei foarte interesante în ceea ce privește extinderea noțiunii de factori interesanți și așa mai departe. Uh, în scurta mea intervenție vreau să mă concentrez pe principalele puncte. Raportorul și raportorii din umbră au menționat uh, de, noțiunea zgomotelor uh, marginale, uh, aeronavelor cu zgomote uh, marginale. Și întrebarea este cum putem găsi măsura cea mai eficientă pe baza acestei noțiuni. Am putea reduce um, pragul pentru uh, aceste niveluri sonore, dar în acest caz, oare nu privăm autoritățile competente care vor să diminueze zgomotul de o măsură cost eficientă? și atunci ar exista în continuare presiuni mari pentru a veni cu presiuni uh, operative pentru care ar uh, face să sufere și acei uh, operatori care au investit în aeronave mai silențioase. A doua problemă adusă în discuție de toți vorbitorii s-a referit la dreptul de analiză și la problema subsidiarității. Dați-mi voie să repet, așa cum am făcut-o și în Comisia TRAN și la Consiliu, că susținem o soluție care spune clar că statele membre rămân în poziția de lider în luarea deciziilor. Și aceste decizii ar putea fi luate de autorități, de uh, centrele religioase, de, uh, prin procese de mediere orice ar fi. Și apreciem faptul că ați venit cu idei despre consolidarea acestei varietăți uh, sau game de uh, procese. Dar vrem un rol clar și pentru comisie, pentru a ne asigura că toți acești pași ai procesului sunt respectați. Dacă îmi permiteți o comparație, este o cu privire la regulament și nu directivă. Pentru că vrem, e ca și când am vrea să prescriem o rețea. Dacă vrem să luăm o decizie în ceea ce privește uh, reducerea nivelului sonor, aceasta este rețeta. Dacă vrei să faci ca o prăjitură sau nu, este treaba ta. Dar subsidiaritatea așa funcționează și comisia va interveni doar dacă se încalcă acești pași. Dacă vrei să faci prăjitură, responsabilitatea e a ta. Dar dacă ai uitat să pui zahărul, atunci comisia intervine și spune te rog, pune niște zahăr ca să iasă prăjitura bună. Acestea sunt și limitele dreptului de examinare. Nu are nici o legătură cu substanța deciziei, cu nivelurile de, la care vrei să ajungi cu protecția cetățenilor, ci e vorba doar de proces. Și vreau să răspund și vis-a-vis -vis de eficiența costului și uh, raportul cost-beneficii și de observația că Comisia nu se ocupă de sănătate. Noi considerăm sănătatea un fapt dat și uh, ea este reglementată prin directiva care impune statelor membre stabilirea de obiective în acest sens. Și vrem să consolidăm legătura dintre această directivă, directiva pentru zgomot, um, pentru niveluri de zgomot și acțiunea determinată de această directivă iar aceasta este rețeta uh, unor măsuri corecte pentru diminuarea zgomotului. Așa vedem noi lucrurile și de aceea cred și Comisia crede că regulamentul este textul, uh, instrumentul juridic cel mai potrivit pentru că identifică în mod clar actorii implicați, identifică drepturile și obligațiile tuturor acestor actori sporește transparența pentru aceștia și pentru cetățenii care locuiesc în apropierea aeroporturilor. Acestea fiind spuse, Comisia contează pe sprijinul Comisiei dumneavoastră, așteptăm uh, cu interes colaborarea cu raportorul și așteptăm interesele dumneavoastră părerile noastre foarte interesante care consolidează procesul și îl fac mai transparent pentru toți cei implicați și pentru cei afectați de zgomotul uh, aeroporturilor și pentru cei care, vor, care călătoresc și o să ia avionul imediat să termină întâlnirea. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim. Și acum, în final, îi dau uh, posibilitatea raportorului de a interveni și de a răspunde la întrebările formulate. Aveți cuvântul. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc. În primul rând, vreau să le mulțumesc colegilor clas Iana Kudakis, Foster, Florence. Le mulțumesc pentru contribuții și pentru intervențiile lor. Din ceea ce au spus, îmi dau seama că suntem pe drumul cel bun și există o parte centrală a intervențiilor cu care suntem cu toții de acord. Eu știu, noi vom avea o abordare diferită de cea a Comisiei de Transporturi și așa cum spunea colega noastră, misiunea noastră este să ne asigurăm că se ține cont de mediul înconjurător. Deci trebuie să ținem cont de sănătate și de mediu. Trebuie clarificată problema părților interesate, să vedem ce se va întâmpla cu organul de mediere. Deci toate acestea sunt elemente care ne unesc. Eu când am vorbit despre terminalele cu zboruri de noapte, am spus că nu se poate standardiza așa ceva. Deci există locuri unde această soluție funcționează mai bine pe teren zgomotul este îndepărtat. Asta în locul respectiv, însă nu spun că peste tot s-ar întâmpla așa ceva. Eu uh, văd mult aeroportul nu doar pentru că eu călătoresc mult, ci am vizitat uh, expres multe aeroport, aeroporturi pentru a discuta cu responsabilii de acolo. Deci eu am inclus această idee și pentru a vă provoca, mărturisesc asta. Pentru a fi siguri de ceea ce facem. Deci nu putem avea o adevărată dezbatere decât dacă venim cu adevăratele argumente. Eu sunt mulțumit deoarece cred că vom face un raport bun și văd asta și din poziția comisiei. Știm că Parlamentul e puțin înaintea Comisiei și Consiliului de foarte multe ori. Misiunea noastră ca Parlament e să facem ce am făcut. Să dăm glas pozițiilor exprimate de societate. În ceea ce privește restricțiile de operare, deci trebuie să vedem exact despre ce e vorba. Și de asemenea trebuie să ne asigurăm că aceste restricții uh, de operare au de a face cu zgomotul. Deci dacă un aeroport uh, nu este prea zgomotos, nu are rost să impună restricții de operare. E important să-i uh, convingem și pe colegii noștri de la Comisia de Transporturi. Nu știm încă dacă va fi regulament sau directivă, însă toate elementele de bază pe care vrem noi uh, să le includem ar trebui să apară în textul final. Deci obiectivul nostru este să includem toate acestea și le mulțumesc încă o dată colegilor. Vă mulțumim pentru acest uh, rezumat. Și, într-adevăr, provocarea generează productivitate și iată că am avut o dezbatere foarte fructuoasă pe marginea acestui raport și pentru asta vrem să-i mulțumim raportorului. Termenul de Uh, depunerea amendamentelor este 27 iunie, ora 12. Pe data de 19-20 septembrie vom discuta în comisie acest, uh, aceste amendamente. Vom vota în ENVI pe 10-11 octombrie, în uh, Comisia Competentă pe Fond se va uh, vota la data de 6 noiembrie și uh, discuția în plenară va fi uh, în luna decembrie. Vă mulțumesc pentru această dezbatere și acum trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi. De fapt, ne întoarcem la punctul 19. Aici vom discuta despre impactul activităților de extracție a gazelor de șist și a petrolului de șist asupra mediului. Raportorul este domnul Boguslav Sonic. și, din motive de eficiență, mi se transmite, colegii trebuie să aducă, să ia astăzi și să aducă la următoarea ședință acest document, și anume cel care conține amendamentele. Deci vă rog frumos să le, să le luați și să le aduceți uh, la următoarea ședință, pentru ca toate aceste texte să nu fie din nou printate. Asta de la bun început vreau să vă spun. Acum dați-mi voie să-i dau uh, cuvântul raportorului. Îi rog și pe colegi să anunțe care dintre ei vrea să ia cuvântul. Voi citi lista vorbitorilor imediat ce intervenția raportorului se va fi încheiat și vom trece la dezbatere. Domnul Sonic are acum cuvântul. Aveți cuvântul. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Do mojego raportu... Mulțumesc, domnule președinte. S-au înaintat 166 uh, de amendamente la raportul meu. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru eforturi, pentru faptul că au pregătit aceste amendamente. Multe amendamente sprijină poziția mea. De asemenea, am primit și anumite amendamente care mi se par extreme și anume amendamente care doresc să interzică extracția de gaz și de petrol de șist sau vor să se întocmească acea listă cu substanțe periculoase care sunt adăugate la apa care este folosită în timpul procesului extractiv. Oricum, acum voi trece la prezentarea amendamentelor. Vă voi spune care sunt principalele domenii în care am făcut un compromis. În orice caz, eu cred că ar trebui să Uh, ne dăm seama că obiectivul uh, este să reducem dependența noastră de importuri energetice. Și faia de drum uh, Energie 2050 e foarte important. Acolo se spune că acest gaz de șist e foarte important Cred că ar trebui să revizuim legislația actuală la nivel comunitar și național și să ne asigurăm că aceasta este pusă în aplicare mult mai bine. Ar trebui să înaintăm o listă cu bune practici, să stabilim mecanisme de monitorizare și aș vrea să vă spun că acum trei săptămâni Agenția Internațională pentru Energie cu sediul de la Paris și-a exprimat o poziție asemănătoare în ceea ce privește bunele practici legate de exploatarea gazului de șist și a petrolului de șist. E clar, trebuie să avem niște standarde de siguranță ridicate, să avem transparență în ceea ce privește operațiunile, operațiunile marilor operatori. Am discutat uh, despre acestea și în cadrul uh, raportului uh, referitor la <clears throat> catastrofa din Mexic. Nu, catastrofa din Golful Hudson, mă scuzați. De asemenea, e menționată nevoia de a folosi mai puțină apă în procesul de forare. Apa de asemenea trebuie reciclată, mai ales atunci când uh, sunt folosite substanțe periculoase. Dialogul cu comunitățile locale e de asemenea foarte important. Și din experiența pe care am avut-o până acum, ne-am dat seama că este foarte ușor să manipulezi emoțional populația, să o înspăimânți clar, și dacă nu există un dialog corect, nu se poate garanta transparența. Asta e important și o spun și în raport. Ar fi bine să existe campanii de informare, site-uri internet pentru a pune la dispoziție toate informațiile. De asemenea, e importantă o monitorizare continuă din partea autorităților geologice la fața locului atât înainte de forare, cât și după încheierea acesteia. Am primit foarte multe comentarii eh, și sunt sigur că vom putea ajunge la un compromis, mai ales în privința apei și în ceea ce privește Uh, nevoia de a recicla apa folosită în procesul de fracturare. Substanțele folosite, în general concentrație de uh, între 1 și 3% în fluidul de forare, ceea ce înseamnă că 98% e apă pură. Însă clar trebuie să avem un registru clar cu toate substanțele uh, ce pot fi folosite. Un alt lucru la care am putea colabora, punele practici. Reducerea riscurilor și, de asemenea, tragerea la răspundere a companiilor implicate, și anume aplicarea principiului poluatorul plătește. Uh, Trebuie respectată legislația de mediu europeană, trebuie făcute evaluările de impact și trebuie revizuită legislația națională. Eu știu că există câteva state membre care deja au o legislație foarte bună, care pot uh, supraveghea acest proces și care pot garanta respectarea condițiilor de siguranță. Deci eu mă refer la țări care sunt gata să recurgă la această practică. Uh, eu cred că dacă vrem să ajungem la un compromis, vom putea reuși asta. Deci sunt importante standardele de siguranță. Să nu uităm că e important să explorăm resursele de care dispunem pentru a reduce astfel emisiile atât uh, pentru Uniunea Europeană, dar uh, și la nivel internațional și asta să crească de asemenea și uh, eficiența noastră energetică. Vă mulțumim, domnule Sonic. Înainte de a da cuvântul raportorilor din urmă, iată lista vorbitorilor. Doamna Zomăr. Judith Merkis, Konrad Simanski und Esther de Lange. Anna Rosbach sehe ich noch.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 Um, Mulțumesc. Avem prima reuniune a raportorilor din umbră astăzi pentru a ajunge la un compromis. Uitându-mă la amendamente, văd că părerile sunt foarte... foarte diferite. Sunt unii care spun că tehnica cea mai extraordinară, alții spun că trebuie interzis, alții sunt cumva mai la mijloc. Multă precauție văd eu mulți spun că nici nu știm dacă există rezerve de gaz și petrol de șist care merită exploatate. Deci nu se face în momentul de față exploatare comercială. În momentul de față a început doar explorarea. Și da, e drept că prin explorare s-au produs uh, mini cu tremure, dar și mineritul de cărbune poate cauza așa ceva. Guvernul britanic, de exemplu, nu știe ce potențial există nu se știe ce resurse avem, cât de mari și cât de exploatabile pot fi. Sunt uh, alte amendamente care spun că e o tehnică bine cunoscută, foarte folosită. Amendamentul 21 al domnului Calanan spune că e o tehnică care există de mulți ani. Ei, de unde? Există doar de 10 ani. E o tehnologie combinată și să fim sinceri, Că noi am avut un atelier special. A venit comisia, ne s-a spus că se fac mai multe studii serioase la diferite direcții generate. Sunt studii care încă nu au fost publicate, vor apărea la sfârșitul acestui an. Și până când nu vom avea acele studii, cum putem noi să ne exprimăm opoziție? Oricum nu suntem competenți. Statele membre sunt însă trebuie să discutăm, să, să vedem mai multe păreri. Domnul Sonic vorbea de independența energetică, dar sunt și alte căi. Energiile regenerabile sunt o cale în care putem investi. Și ceea ce e important pentru mine, uh, E angajamentul pe care ne-am luat în ceea ce privește schimbările climatice. Noi ne-am luat niște angajamente uh, le, juridice, legale, de a ne reduce amprenta de dioxid de carbon. De aceea, orice țară care o ia pe calea exploatării gazului și petrolului de șist ar trebui să spună cum se potrivește asta în uh, planurile lor generale, să ne gândim de asemenea și la alte lucruri, cum ar fi poluarea Uh, a apei, să se facă analiza ale pânzei uh, freatice. Și eu n-aș vrea să se folosească bani publici pentru cercetare în acest domeniu. Companiile oricum sunt uh, pline de bani, deci dacă vor într-adevăr să plătească ei pentru cercetare. Și substanțele chimice, da, și aici sunt semne de întrebare. Poate găsim un compromis în legătură cu lista de substanțe, să nu știu ce se va întâmpla. Și încă un lucru. S-a spus că mineritul uh, cărbunelui cauzează probleme de mediu. De asemenea, e foarte costisitor să soluționez problemele după ce se termină mineritul. Eu trăiesc într-o astfel de regiune. Eu știu că, până la urmă, tot guvernul a trebuit să plătească din banii contribuabililor pentru ce s-a întâmplat. Probleme de, legate de pompare, de poluarea apei. Deci trebuie să fim siguri, dacă vom continua cu această tehnologie, companiile care fac profituri trebuie să plătească dacă sunt probleme și să fie răspunzătoare pe termen lung, să aibă asigurări. Deci e mesajul uh, pe care l-am înțeles eu de la acel uh, atelier cu colegii americani din Pennsylvania, unde au gaz de șist, însă ei fac legile acum, la 10 ani după a început exploatarea și ne spun să nu facem uh, același lucru, să facem întâi legile, după aia să înceapă acest proces. Merci. Doamna Lepaj, mulțumesc. Eu sunt pe aceeași lungime de undă cu Linda McEwan. E un subiect care interesează mult pe cetățeni. Popoarele europene s-au mobilizat foarte mult în această privință și nu cred că prin acele campanii de informare despre care vorbea domnul Sonic, pe care le-am putea numi și companii de dezinformare, de fapt, deci nu cred că așa vom soluționa noi problema. Asta primul lucru. În al doilea rând. Uh, trebuie uh, să avem un cadru legislativ mai puternic, așa cum a spus Linda. E răspunderea noastră și e ceva absolut uh, uh, necesar. De asemenea, să punem capăt unor idei preconcepute. Se tot vorbește aici de independența energetică. În al doilea rând, există modalități mult mai moderne de a ne asigura Uh, siguranța energetică și anume uh, recurgând la energiile regenerabile. Ne dăm seama că trebuie să depășim faza combustibilor fosili. Vedeți ce s-a întâmplat la Rio, e un eșec clar. Nu avem cum să rămânem uh, cu acest model economic bazat pe combustibilii fosili. Iar în ceea ce privește folosirea de fonduri publice pentru exploatarea gazului de șist, uh, de dacă am face așa ceva, nu am face decât să perpetuăm actualul model economic. Acum, cadrul legislativ european. Comisia a publicat niște studii în 2011 în care s-a văzut ce lacune există și de aceea împreună cu colegii raportori din umbră cerem uh, consolidarea legislației. Vrem să se aplice, în primul rând, principiul de prevenire și precauție. De asemenea, cerem Comisiei să ne propună o consolidare a legislației înainte de 2013 în mai multe domenii. În primul rând, directiva PPC să includă gazul de șist. Directiva privind impactul asupra mediului. Trebuie să se țină cont de uh, explorările exploatării și explorării. 3. Uh, um, forajul hidraulic trebuie să intre, prin, uh, să, să, să intre sub incidența directivei de mediu. Domnul Sonic uh, vorbea de um, acest lucru. De ce nevoie de niște operatori care să aibă răspunderea civilă și penală pentru a face față uh, oricăror consecințe în toate fazele de explorare, exploatare și de închidere. Acum, includerea fluidelor folos în, uh, pentru fluidelor din uh, substanța de fracturare în directiva privind deșeurile. De asemenea, să avem niște criterii comune pentru a evita scurgerile și mă refer aici la toate conductele și țevile. De asemenea, avem directiva cadru a apei, domnul Zeber știe despre ce vorbesc, directiva nu, nu uh, permite injectarea de ape în scopuri geologice. Și să nu uitați că aceste produse sunt toxice. De asemenea, gazul de șist nu reprezintă o soluție miraculoasă. Deci perpetuează același model bazat pe combustibilii fosili. De asemenea, Rezervele sunt mult mai reduse decât se spune. Pe 19 iunie, firma care exploata în Polonia a hotărât că va pune capăt exploatării deoarece resursele sunt prea limitate. În ultimul rând, spun ceva nume propriu. Susțin un amendament pentru a avea un moratoriu toate fiind riscurile grave pentru mediu și sănătate datorate fracturării hidraulice, propun să se introducă un moratoriu privind extracția gazului de șist și a gazului și petrolului bituminos până când uh, vom avea niște tehnici, niște tehnologii mai sigure. Ați auzit că și la comisie s-au uh, comandat mai multe studii, Trebuie să așteptăm aceste informații, deci eu sprijin acest amendament, să vă spun amendamentul meu propriu și nu numele grupului meu. Vă mulțumesc, doamna Sabine Wils. Vielen Dank. Heute aber auch bereits beim Sorry. Domnul președinte, întrerupe. Voi respecta ordinea. Doamna Clivazi, bineînțeles. Be, de- Mulțumesc. Îl salut pe domnul Sonic, chiar dacă nu suntem de acord cu raportul dumnealui. Mă întreb, la ce bun acest raport? Fiecare țară are competențe suverane în ceea ce privește propriul mix energetic și asta e normal. Însă acest raport ar trebui să protejeze toți cetățenii europeni și ar trebui să fie coerent față de opțiunile alese la nivel european și mă gândesc la pachetul climă-energie. Sunt de acord cu ce spuneau colegele mele McEvan și Lepage. Nu ar trebui să se vehiculeze tot felul de informații. Într-o privință suntem de acord cu raportul. Spune că trebuie consolidată legislația pentru a, a proteja statele față de riscuri. El spune că explorarea și exploatarea gazului de șist ar trebui să fie inclusă în anexa 1 privind evaluarea impactului asupra mediului. Așa ceva e indispensabil, deoarece acum trebuie să produci peste 500 de mii de metri cu pe zi pentru a intra sub incidența directivei. Și Corin a spus foarte bine în ce privință trebuie consolidată legislația. În al doilea rând, să ne asigurăm că se aplică cu strictețe legea existentă, mai ales în privința apei. Polonia niciodată nu a transpus corect directiva cadru a apei. Nu a știut să uh, Uh, lanseze un program național de supraveghere și evaluare a apelor subterane. Deci cum să autorizezi acum exploatarea gazului de șist dacă tu nu ai un control, nu ai o supraveghere și niște uh, puncte de referință? Și acest lucru se va repercuta asupra operatorilor. Și în ultimul rând, așa cum s-a spus, așteptăm uh, foarte multe studii de la Comisia Europeană, de la DG Mediu. Acolo trebuie să fie făcute publice două studii, unul privind riscurile de sănătate și mediu și unul privind impactul climatic. Impactul asupra mediului, mă scuzați. Deci noi spunem că trebuie să existe un moratoriu asupra fracturării hidraulice și exploatării atâta timp cât aceste studii nu au fost publicate. De asemenea, am, telefon, am dat un telefon la Agenția Americană de Mediu. Un prim proiect va fi disponibil la sfârșitul anului 2012 și studiul complet va fi uh, disponibil în 2014 doar și să nu uităm că americanii sunt cei care au cea mai mare experiență în domeniu, nu? Să nu ne grăbim, grava strică toate treburile. Și nu sunt de acord cu foarte multe lucruri, deoarece nu sunt corecte. Se face confuzie între simularea hidraulică și fracturarea hidraulică. Simularea e folosită în puțurile convenționale, însă în cazul fracturării există diferențe de presiune, de densitate apei și de produse chimice. Referitor la pachetul climă și energie. Aici avem o problemă de coerență cu politicile europene. Vedem ce se întâmplă la Rio plus 20. De nu putem spune că vrem să reducem gazele cu efect de seră și studiile ne-au arătat că această fracturare hidraulică, deoarece există emanații de metale care contribuie mult mai mult la emiterea de gaze de, de metan, mă scuzați, ceea ce înseamnă că sunt mai multe gaze cu efect de seră. Deci nu putem să fim de acord cu așa ceva. Și în ultimul rând, au dreptate colegele mele. Deci cum să spunem că vrem o finanțare uh, cu bani publici europeni privind uh, niște tehnici mai bune. Deci noi ne-am angajat să nu mai finanțăm energiile fosile și operatorii au ei bani să-și îmbunătățească tehnologiile. Acum, rezervele. Am aceleași informații ca și Corin Lepaj. Exploatanții au început să spună, rezervele sunt incredibile peste tot în Europa, a fi un Eldorado în domeniul energiei. Însă, când se fac evaluări precise și când niște experți independenți, adică geologi, intervin, e bine, vedem că aceste rezerve sunt mult mai mici. ExxonMobil în Polonia a spus că își va întrerupe activitățile deoarece nu a găsit acolo zăcăminte care pot fi exploatate. Și în ultimul rând, responsabilitatea, un punct extrem de important. Aceasta trebuie sporită. Vorbesc de responsabilitatea juridică cu această problemă a garanțiilor. Și aici știm ce s-a întâmplat cu exploatarea cărbunelui. Când faci o fracturare hidraulică, duci niște lichide, un fluid, la o adâncime foarte mare și care poate contamina prânzele freatice care sunt cu mult mai sus și asta nu se întâmplă imediat, se poate întâmpla la 10, 20, 30 de ani mai târziu. Deci e o problemă de răspundere civilă pe termen scurt, mediu și lung. Și asta trebuie să o facem înainte, deoarece dacă nu, uh, comunitățile, cei care folosesc uh, zonele respective, vor avea de suferit. Deci vreau să-i spun domnului Sonic, avem nevoie de un raport echilibrat. Trebuie să-i ocrotim pe cetățeni. Nu trebuie să visăm, să ne spunem, vai, vom fi independenți din punct de vedere energetic. Să nu uităm că aici sunt afectate calitatea apei, a aerului, a solului, sănătatea oamenilor și schimbarea climatică. Deci eu sper că prin contribuțiile mele voi putea îmbunătăți raportul. Vă mulțumim. Acum, în numele domnului Kellenham, domnul Șimanski pentru ECR și mai avem și o, un grup de vizitatori din Bavaria care au fost invitați aici de doamna Weisgerber. Vă urăm bun venit aici, în Comisia Envi. Am uh, menționat deja acea, acea cale ferată care nu va mai fi construită în uh, Bavaria, așa că bun venit aici. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnul raportor din umbră, în numele CR, nu a putut să vină astăzi alături de noi și tocmai de aceea m-a rugat pe mine să intervin în numele său. Am lucrat asupra temei uh, combustibililor fosili uh, neobișnuiți, să le spunem așa, atât în Comisia Envi uh, cât și pentru Comisia ETRI, ITRE. Ei bine, pe parcursul acestei experiențe acumulate de mine, nu am întâlnit vreo persoană care să-și dore, dorească ca standardele europene să scadă. Uh, nu, cu toții ne dorim ca cel puțin standardele actuale să fie păstrate și pe viitor. Toți cei uh, care au luat cuvântul astăzi au spus unul și același lucru, și anume că vrem să ne asigurăm că regulile relevante sunt într-adevăr respectate. Spre exemplu, protecția apelor uh, freatice, și, uh, de asemenea, procesul de reciclare, folosirea potrivită a instalațiilor de forare, transparența asupra tehnologiei utilizate, ei bine, toate acestea sunt argumente pe care le susținem cu toții. Cu toții ne dorim, mai mult ca sigur, să ajungem la un compromis comun, un compromis care să țină cont de toate acele elemente pe care le-am enumerat. Sunt multe amendamente aici, dacă mă uit la ele, ei bine, am senzația că nu toate sunt constructive. Unele sunt, uh, se nasc din anumite ideologii care ignoră atât practica investitorilor cât și uh, experiența uh, operatorilor. Când vorbesc despre experiență, mă refer în special la experiența canadienilor și americanilor care folosesc gazele și petrolul de șist de ani și ani încoace. Există amendamente care care discriminează chiar noile tehnologii și uh, consideră că beneficiile aduse de gazele și petrolul de șist sunt minime. Ei bine, eu nu cred că ar trebui să permitem ideologiei să pună mâna pe dezbatere. Există un argument esențial pe care nu trebuie să-l pierdem din uh, vedere. Ostilitatea împotriva gazelor și petrolului de șist este manifestată în special uh, uh, de către politicienii care nu-și doresc ca dependența noastră energetică să scadă. Toate argumentele ecologice și economice ne arată clar uh, că nu există o altă manieră de a scădea uh, durabil emisiile de dioxid de carbon decât uh, sporirea utilizării gazelor gazului natural în mixul nostru energetic. Iată, avem de-a face cu un, un scenariu optimist care ar trebui să fie promovat tocmai datorită argumentelor ecologice pe care, care îl însoțesc. Cred că ar fi cazul să apreciem valoarea economică a gazului. Gazul natural poate deveni un actor important în toate acele domenii importante pentru noi și sper că acest raport va sprijini gazul natural. Vă mulțumesc și acum îi dăm cuvântul doamnei Vilț. Vă mulțumesc. Astăzi, dar și la atelier s-a vorbit de, despre tehnologie, despre măsuri de siguranță, despre pericole, despre șanse. Și, de asemenea, se tot vorbește despre tehnologia revoluționară reprezentată de um, aceea folosită în extracția gazelor de, de șist. Eh, ei bine, un eh, argument eh, optimist și nerealist. De ce spun asta? Pentru că acest argument are de-a face cu trecutul, cu trecutul în care foloseam, practic, doar resurse fosile, un trecut pe care, din fericire, l-am depășit. Din păcate, iată, din nou uh, se pune accent pe fracturarea hidraulică care va duce la poluarea solului, apei și aerului. Această tehnologie, fracturarea hidraulică, există de zeci și zeci de ani într-adevăr. Uh, într-adevăr, dar toate substanțele chimice folosite în momentul de față sunt noi și mult mai periculoase decât uh, forajele uh, Uh, clasice. Și acum mă voi referi la acest raport. Ei bine, formulările, formulările raportorului mi se par dezamăgitoare. Voi menționa doar câteva aspecte. Potențialul gazelor de șist uh, este calculat în funcție de uh, previziunile optimiste ale firmelor. Ei bine, în Polonia situația s-a, sau previziunile s-au schimbat complet în ultimele zile și în Germania am avut parte în ultimele săptămâni de noi date conform căror, cărora doar 30% dintre resursele de șist po, pot fi într-adevăr exploatate. Am văzut aceeași situație și în America. De asemenea, uh, bilanțul ecologic al fracturării este mult mai uh, negativ decât uh, celelalte tipuri de, de explorare și extracție clasice. De asemenea, raportorul cere subvenții pe, pentru acest sector economic. <laughs> Mi se pare absolut inacceptabil. Raportorul încearcă să relativizeze poluarea uh, apei și, de asemenea, efectele nocive ale acestor tehnologii asupra vieții uh, cetățenilor care locuiesc în zona exploatărilor. În special, aliniatul 1 al raportului mă uimește, pentru că raportorul cere, practic, organizarea unor campanii de informare care să sporească acceptanța cetățenilor. Ei, ce înțeleg eu uh, de aici? Că uh, raportorul dorește ca, nu știu, niște campanii publicitare să fie puse pe picioare pentru a uh, îi băga în ceață pe cetățeni. Asta încearcă în Germania Exxon mobile de ceva timp încoace. Eu uh, nu consider că ar trebui să sprijinim utilizarea tehnologiei uh, fracturării în detrimentul cetățenilor. Uh, argumentele cetățenilor trebuie să fie ascultate și cetățenii spun nimic altceva decât să tem de fracturare și au dreptate în această temere al, a lor, pentru că fracturarea este doar prezentată ca fiind o tehnologie novatoare, nu este nici pe departe. E important acum să ne schimbăm comportamentul, e important să ne schimbăm uh, tipul sau să, să schimbăm sursele de energie la care, pe care le folosim în momentul de față. Și în încheiere dați-mi voie să fac referire la presiunea lobbyistă cu, uh, Uh, la care am fost expuși aici în Parlamentul European. Eu cred că noi, europarlamentarii, ar trebui să ne gândim, să ne întrebăm dacă o asemenea poziție unilaterală reprezentată sau prezentată în Parlamentul European uh, se pliază într-adevăr pe responsabilitățile noastre. Vă mulțumim, urmează domnul Șimanski. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, mă voi referi uh, pe scurt la acest raport și uh, voi lăuda eforturile raportorului. Apreciez eforturile sale, deoarece consider că textul rezultat uh, este unul foarte emoțional, foarte puternic. Subiectul în sine este deosebit de important pentru viitorul nostru, pentru viitorul consumului de energie. Uh, în Europa. Din păcate, dezbaterea sau dezbaterile pe care le, le purtăm în momentul de față nu sunt suficient de profunde și, prin urmare, nu ar trebui să conțină, să, să, să fie caracterizată prin reacții adverse atât de puternice. Domnul Sonic ne-a demonstrat clar că ține cont de absolut toate temerile exprimate. În același timp, domnul raportor ne-a arătat că e dispus să ofere oportunități și să sprijine speranțele uh, care rezidă în acest nou tip de energie, în această nouă tehnologie. Prin urmare, sunt surprins de părerea radicală a antevorbitoarei mele. Cred că unele lucruri trebuie să fie spuse într-o manieră clară. Dacă tot vorbea doamna despre lobby, ar trebui să vorbim și despre lobby-ul uh, uh, exercitat de sau uh, demarat de campaniile, de companiile care se opun uh, uh combustibililor fos, fosili. Da, e clar că există temeri. Tehnologia este nouă. E evident că, dată fiind uh, noutatea, cetățenii europeni se tem de această tehnologie. La fel cum se tem de energia nucleară sau uh, de poluarea apei. Deci uh, argumentele acestea radicale nu fac nimic altceva decât să sprijine temerile cetățenilor și să blocheze uh, orice cale de a ajunge la o decizie. De tocmai de aceea, eu cred că ar trebui să avem o atitudine mai dispusă uh, sau mai predispusă compromisului. Unele dintre amendamente sunt atât de radicale încât uh, pur și simplu uh, dacă ar fi să le luăm în considerare, ar bloca toată discuția. Trebuie să ținem cont de această posibilitate, de această nouă tehnologie. Această tehnologie ar putea reprezenta o alternativă la extracția cărbunelui în Polonia până în momentul de față, am investit uh, mult, am, ne-am schimbat uh, circuitele economice ca urmare a căderii uh, Uh, comunismului și mai avem multe de făcut pe viitor. Suntem conștienți de lucrurile acesta. Dar când aud uh, unele dintre comentariile colegilor, am senzația că sunt uh, pus pe tușă sau că Polonia este pusă pe tușă. Văd că ai mei stimați colegi nu sunt dispuși deloc să ajungă la un compromis, chiar dacă compromisul este esențial. Aceste amendamente radicale despre care vorbeam uh, sunt dovada faptului că nu există suficientă dorință de a atinge un compromis în cadrul comisiei. Domnule Sonic, vă urez mult succes și sper din tot sufletul că nu ne vom lăsa conduși de teamă în luarea unei decizii. E clar că nu există tehnologii neutre, nu există uh, tehnologii care să nu aibă efecte nocive, mai ales uh, Uh, dacă e să vorbim despre tehnologiile folosite pentru extragerea uh, combustibililor uh, fosili. Deci riscurile nu pot fi eliminate. Dacă credeți lucrul acesta, sunteți niște naivi. Prin urmare, trebuie să încercăm să facem tot ce ne stă în putință pentru minimizarea riscurilor. Sper că vom reuși să luptăm cu toții pentru Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem la ceilalți vorbitori. Dar înainte de a le da cuvântul, vreau să-l salut pe noul nostru coleg, domnul Banchi, de la PPE. Domnia sa vine de la, din Ungaria, am vorbit cu el în germană, mă, mă înțelege. Uh, vreau să vă urez bun venit uh, în calitatea dumneavoastră de supleant în cadrul Comisiei Envi. Jetzt erhält die Kollegin Renate Sommer das Wort. Bitte. Doamna Sommer are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc domnului Sonic. E un raport bun pe o temă dificilă. Mie nu mi se pare că raportul acesta este chiar atât de unilateral, precum spuneau unii. Mi se pare că e o bază genială de găsirea unui compromis, un compromis pe care îl căutăm de fiecare dată în Parlament. Bine, în ceea ce privește fracturarea hidraulică, n-am o părere bine cristalizată. Uh, sunt atehnică, nu înțeleg absolut nimic despre noile, când vine vorba despre tehnică, însă, la fel ca majoritatea populației care trebuie să discute despre fracturarea hidraulică, am senzația că, nu știu, tehnologia asta nu e neapărat uh, desprinsă din iad. Nu tehnologia în sine mă deranjează, ci uh, produsele chimice folosite îmi ridică uh, semne de întrebare. Există deja tehnologii de reciclare a apei sau de reciclare a scurgerilor de gaze. Eu uh, provin din Germania, dintr-o regiune uh, care pune accent pe extracția minieră și știu prea bine că avem uh, uh, prea, deja suficiente tehnologii uh, solide. Și pe de altă parte mai avem, sunt absolut convinsă că și pe viitor tehnologia se va îmbunătăți. În ceea ce privește deșeurile, avem, avem acumulate uh, cantități enorme de deșeuri, deșeuri care ar putea fi uh, tratate, însă care, din păcate, și asta mă sperie, nu sunt tratate. Și uh, iată, mă gândesc ce le vom lăsa generațiilor următoare ca, ca moștenire. Uh, ce le vom lăsa? Le vom lăsa teritorii întregi acoperite de deșeuri, teritorii care nu mai pot fi locuite, nu mai pot fi folosite. Uh, le vom lăsa ca moștenire teritorii în care apa, pânza freatică este atât de poluată încât nu ne putem imagina că aceasta se va curăța vreodată. Ei bine, Apar așadar o mulțime de semne de întrebare și o mulțime de soluții care trebuie să fie găsite. Și tocmai pentru că provin dintr-o zonă minieră și tocmai pentru că da, sunt conștientă de, nu știu, lipsa de rațiune a, a companiilor de cele mai multe ori, nu pot a, uh, să, decât să spun că fracturarea hidraulică ar trebui să fie interzisă. Din... A, uh, Din păcate, știu uh, prea bine și uh, cât de multă apă, între ghilimele, mai avem la dispoziție. Mă întreb dacă resursele de apă disponibile ar trebui să fie folosite în acest uh, domeniu. Ei, iată, uh, nu am reușit să iau o decizie. Pe de o parte am încredere în tehnică, pe de altă parte nu am încredere în ea, nu am încredere în uh, substanțele chimice folosite, nu am încredere în companiile care vor uh, um, demara aceste extracții, uh, nu am uh, încredere că ne vom putea asigura că, într-adevăr, uh, moștenirea lăsată generațiilor viitoare va fi una pozitivă. Deci, uh, substanțele chimice sunt un mare semn de întrebare pentru mine. Există substanțe chimice mai periculoase și mai puțin uh, uh, periculoase și tocmai această temă mi se pare mie esențială aici. Ar trebui să creăm clar o listă de substanțe permise, permise. și de asemenea ar trebui să sprijinim cercetarea uh, Uh, care vizează, care are drept obiectiv crearea unei tehnologii care să elimine utilizarea uh, substanțelor chimice, produselor chimice. Ei, uh, eu cred că, date fiind toate aceste semne de întrebare, ar trebui să așteptăm studiile comisiei pe această temă. M-am săturat să luăm decizii aici la Comisia Envi, să fim obligați să luăm decizii fără a cunoaște uh, Uh, problema în detaliu sau tema în detaliu, fără a beneficia de datele necesare, informațiile necesare pentru a lua o decizie. Dacă tot s-a spus că aceste rapoarte vor fi publicate până la finele anului, de ce să nu le așteptăm? Cred că aceasta ar fi calea cea mai bună. Dar cu toate acestea trebuie să subliniez faptul că e nevoie de deschidere vis-a-vis -vis de noi tehnologii și de aceea fracturarea hid- hidraulică nu ar trebui să fie interzisă uh, în totalitate. Uh, de asemenea, obiectivul scăderii dependenței energetice este unul important pe care trebuie să, de care trebuie să ținem cont. Trebuie să scădem dependența vis-a-vis -vis de furnizarea din state terțe, în același timp trebuie să ținem cont de mediul înconjurător. Sunt de acord cu campaniile de informare, sunt de acord de asemenea chiar dacă acestea nu sunt neapărat uh, cele mai bune uh, instrumente cu evaluările impactului asupra mediului și, după cum spunea doamna McEwen, trebuie să clarificăm uh, următoarea problemă. Cine plătește la final? Nu trebuie să obligăm populația să acopere costurile care vor apărea cândva în viitor, dacă vor apărea, uh, ca urmare a fracturării eh, hidraulice. Dacă aceste efecte negative vor apărea, atunci trebuie să ne asigurăm că nu cetățenii sunt cei care plătesc. Nu ei sunt obligați să plătească eh, efectele negative generate de activitățile foarte eh, profitabile ale unor companii private. Da, m-am apropiat de final. în special atunci când avem de-a face cu companii uh, terțe din afara Uniunii Europene, trebuie să ne asigurăm uh, de asemenea că și acestea își vor asuma uh, costurile eventuale. Vă mulțumesc, nu mai avem timp la dispoziție. Mai avem un raport pe ordinea de zi cu privire la politica de pescuit. Colegul raportor cu siguranță va trebui să, sau vrea să ia cuvântul. Tocmai de aceea celorlaltor vorbitori le dau un minut și jumătate la dispoziție pentru a-și face intervențiile. S-au pus foarte multe întrebări și mai mult ca sigur uh, domnul Sonic vrea și el să răspundă la aceste întrebări. Domnul Prodi urmează. Eh, grazie Presidente, anche se vorrei chiedere che il Mulțumesc, domnule președinte. Trebuia să uh, clarificați cât trebuie să vorbim la începutul dezbaterii, nu acum la jumătatea ei. Dar uh, o să fiu succint oricum. Mi se pare un subiect foarte important. Uh, fracturarea hidraulică este o tehnologie foarte invazivă, fără doar și poate. Și trebuie să fim 100% siguri că înainte de a începe, vom face un studiu al impactului asupra mediului foarte cuprinzător, uh, să avem în vedere consecințele de mediu și alte consecințe, toate care ar putea împiedica utilizările viitoare ale acelorași terenuri și a subsolului, bineînțeles. Este foarte important să nu uităm acest lucru și un alt lucru la care țin foarte mult este că dacă investim în aceste tehnologii, atunci nu vom avea suficiente resurse să facem ceea ce am hotărât deja să facem și anume să ne îndepărtăm de energia fosilă către energii regenerabile, să operăm această schimbare de paradigmă. Deci trebuie să ne concentrăm mai mult pe decizia corectă pe care am luat-o deja și anume să începem să folosim energii regenerabile. Mulțumesc frumos! Președintele, mulțumesc. Uh, da, domnul Vitorio Prodi are dreptate. Trebuia, să, într-adevăr, să fi limitat timpii de vorbire de la începutul dezbaterii. Dar am vrut să dau raportorului și raportorilor din umbră timp suficient și a trebuit să o întrerup uh, și pe Renate Zomăr. Uh, ne-a vorbit șase minute și jumătate. Dar oricum, acum trebuie să ne grăbim puțin mai mult. Doamna Marchis are cuvântul. E totdeauna interesant să auzi că știința are mai multe perspective, pentru că, din punctul meu de vedere, dovezile științifice sunt dovezile științifice, deci nu ai cum să le compromiți. Însă, se pare că avem studii care uh, susțin uh, o opinie sau cealaltă opinie vis-a-vis -vis de fracturare. Uh, și tot aud uh, des, că vorbim de compromis, dar ce compromis poți să faci când e vorba de știință? De aceea susțin ceea ce a propus de așa doamna McAvan. Să așteptăm mai întâi celelalte dovezi științifice care vor fi uh, emise de Comisia Europeană înainte de a ne continua dezbaterea. Să vă spun foarte clar care este poziția mea. Eu cred că ar trebui să trecem imediat la energii regenerabile. Nici nu știu de ce avem nevoie de o tehnologie de o tehnologie punte. Vis-a-vis -vis de această tehnologie, ce nu am făcut noi este că nu am inclus externalitățile. Practic am internalizat externalitățile fracturării. Trebuie să întrebăm care este adevăratul cost al fracturării. Am ținut seama de toate elementele de mediu? Și mă uit și văd că Statele Unite spune deja că au legiferat doar la 10 ani după ce au dat drumul tehnologiei și că dacă ar fi știut dinainte, poate ar fi putut să includă și toate aceste rezultate sau implicații externe în uh, măsurile luate. Uh, Apropo de apa potabilă, s-a spus deja foarte mult, dar trebuie mai întâi să penetrăm partea de sus a solului și înainte să ajungem la formațiunile pentru fracturare, trecem prin uh, straturile foarte importante pentru apa freatică, apa potabilă. Trebuie să avem foarte mare grijă la contaminarea acestei ape și mai ales la stabilitatea straturilor, uh, substraturilor de apă. Uh, am văzut uh, că și cu alte proceduri, stabilitatea e foarte mare, se poate întâmpla același lucru și um, cu fracturarea. Mulțumesc, uh, Ana Rosbach. Un minut. Djævelens advokat i øjeblikket, for jeg har netop læst, at firma... Și eu vreau să spun ceva. Tocmai am aflat și eu că ExxonMobil în uh, Polonia a folosit aceste proceduri și acum își întrerupe activitatea. Și în țara noastră am avut probleme. Recent, guvernul a introdus uh, o interdicție Au existat, s-au făcut uh, studii privind uh, efectele pe termen lung asupra populației, uh, mediul înconjurătorului, mediul înconjurător și de aceea cred că un moratoriu ar fi necesar. În provincia Alberta din Canada am vorbit cu cetățeni care trăiesc acolo și mi-au spus care sunt urmările pe termen lung ale acestei exploatări. Aceștia au văzut că suferă mai mult de leucemie, uh, au văzut de asemenea că și uh, animalele, de exemplu, renii, caribu, erau afectați. Deci există clar un efect asupra naturii și copacii sunt afectați în regiunea respectivă. Deci eu am văzut cu ochii mei că nu prea arătau bine acei copaci. Deci e o problemă de sănătate pentru cetățeni, deci e important să îi întrebăm pe, pe cetățenii care sunt condițiile lor de trai. Deci eu cred că ar trebui să ne gândim și noi. Eu cred că o spada lui Damocles ne atârnă deasupra capului dacă dăm undă verde. Recent, last 30 years on any commercial scale. Domnul Davis, uh, în ultima perioadă o treime din Statele Unite vin, de, de gazul din Statele Unite vine din uh, gazul de șicht. Uh, nu se știe însă dacă standardele de mediu sunt într-adevăr uh, cele care ar fi trebuit să fie. Cred că uh, domnul Sonic a ajuns la un echilibru foarte bun în acest raport. Uh, este evident că incertitudinile există, de exemplu, dacă emisiile din, de la gazul de șist per total, dat fiind întregul ciclu, sunt mai mari decât cele din Uh, surse convenționale. E un lucru la care încă Comisia nu poate să dea un răspuns. Unii uh, membri au spus nu vrem să le- fim legați de gaz, de combustibil fosil, dar oricine uh, vrea să folosească tehnologii regenerabile, uh, trebuie să accepte faptul că va folosi și gazul atunci când nu avem vânt sau soare. Deci trebuie ca gazul să existe. Mă opun ideea unui moratoriu, accept ideea că trebuie să avem aten- grijă și trebuie să ne bazăm totodată și pe legislația existentă, directiva uh, privind apa și directiva privind apa freatică. Uh, aceasta, din urmă, stabilește standarde pentru calitatea apei freatice, previne ă, nivelul de poluție din apa freatică și insistă că trebuie să se interzică ă, substanțelor periculoase să ajungă în apa freatică. Trebuie să ne asigurăm, deci, că această legislație existentă se aplică așa cum trebuie. Mulțumesc, Chris Davis, pentru ă, declarația foarte clară. Am parcurs acum lista vorbitorilor și trebuie să vă spun că nu îl invidiez deloc pe domnul raportor Sonic, pentru că trebuie acum să încerce să închidă cercul, să acopere toate aceste aspecte, securitatea uh, resurselor, îndoierile privind consecințele asupra mediului. Și eu pot să vorbesc doar în numele statului meu. Am văzut atât de multe inițiative ale cetățenilor în circumscripția mea și mii de persoane care formulează petiții pentru că sunt împotriva fracturării și a utilizării gazului de șist și există rezerve foarte mari. Știu că alte state membre au alte priorități economice alte priorități uh, privind securitatea uh, resurselor energetice și așa mai departe. Prin urmare, domnule Sonic, aveți cuvântul pentru a încheia, dar înainte de aceasta vreau să dau cuvântul comisiei, pentru că li s-au pus și lor o serie de întrebări și au fost aduse în discuție lucruri care vizează comisia, ca de exemplu substanțele de înlocuire, cum stau lucrurile cu acestea până la urmă? Pentru că în Statele Unite s-a arătat că 40-43 de milioane de litri sunt uh, pompate în uh, pământ în perioada 2005-2009 și aceste uh, chimicale nu ar fi fost niciodată, nu s-ar fi permis niciodată ca ele să intre în contact cu apa freatică în Europa. Deci cum putem elimina rezervele populației? Și eu sunt inginer ca doamna Zomer și eu sunt pasionat de tehnologie, dar această tehnologie ca mod de extracție a uh, gazului de șist și a petrolului de șist este o tehnologie îndoielnică. De aceea, da, după cum spuneam, nu îl invidiez pe domnul Sonic, dar dau mai întâi cuvântul comisiei. Mulțumesc frumos! Introducerea tehnologiilor precum uh, fracturarea hidraulică poate duce la beneficii semnificative, dar necesită totodată uh, Uh, precauții și o uh, analiză atentă a potențialelor uh, pericole, după cum au spus mai mulți vorbitori. Comisia dorește în mod clar ca de la început să avem asigurarea că adoptăm o abordare foarte echilibrată. Monitorizăm în mod activ evoluțiile din domeniu și, evident, trebuie să asigurăm transpunerea și punerea în aplicare adecvată a tuturor textelor legislative existente în acest domeniu. Comisia a început să evalueze eventuala nevoie a unui cadru de evaluare a riscului pentru uh, evoluțiile în domeniul gazului de șist și se au în vedere toate opțiunile posibile. Această evaluare va fi încheiată, sperăm noi, până la sfârșitul anului 2013. În cadrul Comisiei și a serviciilor sale, discuțiile uh, continuă, în special în cadrul uh, unui grup de lucru dedicat uh, care presupune mai multe servicii și implică toate uh, serviciile interesate, energie, climat, sănătate publică, uh, întreprinderi publice și așa mai departe. Considerăm că o abordare coordonată este esențială. Facem totodată schimb de informații, bineînțeles, și cu statele membre ale Uniunii Europene și am avut schimburi foarte constructive și cu Statele Unite. O serie dintre punctele aduse în discuție de um, dumneavoastră uh, țin și de mandatul acestor discuții care sunt în curs de desfășurare și o să numesc doar câteva. Uh, nevoia identificării și caracterizării atente a locației, precum și măsuri uh, de bază ale calității apei și ale altor parametri înainte de fracturarea hidraulică. Totodată, studiile efectuate de Comisia Europeană, care sunt în desfășurare, au fost aduse în discuție de mai multe ori. Rezultatele studiului efectuat de Direcția Generală pentru Mediu în prezent pentru identificarea riscurilor vor fi publicate în cea de-a doua săptămână din august. Deci uh, ne așteptăm la ușoară întârziere, dar ne așteptăm oricum ca aceste rezultate să susțină să ajute și mai mult la deliberările comisiei noastre în septembrie. Vă mulțumesc frumos! And last but not least, Boguslav Soning as Mulțumesc uh, și în încheiere domnul Boguslav Sonic, raportorul. Panie przewodniczący, dziękuję wszystkim, którzy brali udział w tej... Jak... Vă mulțumesc. Le mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această dezbatere atât de aprinsă. La început am spus că va trebui, va trebui să vedem dacă ne modificăm sau nu pozițiile. Ce, important, ce contează e că trebuie să facem uh, acest text. Există o serie de instrumente legale și nu ar trebui să ne exprimăm uh, o părere. Avem suficiente elemente pentru a face o exploatare sigură. Uh, S-a spus că încă se fac studii, că se monitorizează situația. Care e situația acum? Unele state membre deja au început Americanii știu că fac asta de 30 de ani. Deci întrebarea e dacă propunerea mea și Cealaltă poziție care vrea să protejeze mediul înconjurător Da, vedem că avem opinii divergente aici, însă ce înseamnă? Ar trebui să spunem nu. Eu cred că ar trebui să arătăm că Parlamentul vrea să analizeze această problemă într-un mod cât mai cuprinzător. Vrem să propunem niște modificări, să spunem clar că trebuie să fim precauți. Trebuie să informăm de asemenea locuitorii pentru ca aceștia să știe ce se întâmplă uh, Uh, la fața locului. Eu cred că abordarea noastră e adecvată și justificată. Există precauție și această precauție ne va face să revenim asupra acestei probleme și după 2013. Și ca să mă, să mă refer la anumite comentarii, eu nu am simțit uh, presiunea organizațiilor de lobby uh, deloc în timpul acestui raport. Mi-aduc aminte acum câțiva ani vorbeam despre Nord Stream. Îmi aduc aminte că atunci Nord Stream a hotărât să facă presiune asupra uh, multor politicieni uh, la nivel înalt peste tot în Europa. Îmi aduc aminte, atunci am avut o petiție, o rezoluție. Am avut chiar și plângeri la comisie pentru a re- a evalua chestiunile ce țin de mediu legate de acea conductă. Deci îmi aduc aminte că atunci Comisia nu a reacționat prea mult. Atunci nu am auzit pe nimeni să intervină cu atâta ardoare ca astăzi. Poate că ar trebui să ne amintim că s-ar putea folosi totuși fonduri publice pentru a verifica siguranța fracturării. Știu că în Austria există o astfel de procedură și că se fac mai multe studii pentru a ne asigura că nicio substanță periculoasă nu e folosită. Mă gândesc că dacă vom hotărâ să finanțăm acest lucru și cu bani publici, poate că e bine, deoarece și în ceea ce privește tehnologiile curate, exploatarea cărbunele, avem uh, bani publici. Avem niște rezerve, am studiat de asemenea fluxurile de energie. Poate că acest gaz de șist va fi o opțiune și una foarte benefică. Vorbesc, bineînțeles, din punctul de vedere al Poloniei. Însă același lucru e valabil și pentru toată lumea. Și Statele Unite trebuie să facă eforturi pentru a reduce emisiile de oxid de carbon. Și ca să revin la problema lobby-ului. PPO-ul a organizat foarte multe audieri împreună cu comisia, a organizat mai multe ateliere. Uh, și vă spun sincer că au avut multe ocazii de a ne întâlni, de a discuta. S-au prezentat argumente pro și contra la fiecare din aceste audieri. Și doamnei Rosbach din Danemarca aș vrea să-i spun următorul lucru. Când vorbim de Canada, cred că pierdem din vedere două lucruri. Țițeiul care e explorat în Alberta e explorat din uh, nisipuri bituminoase. E o altă tehnologie, o tehnologie diferită. Prin asta se folosește doar primul strat din sol, stratul superficial, deci e ceva cu totul diferit. Și acea tehnologie, într-adevăr, are un impact asupra faunei, copacilor, uh, și animalelor, însă tehnologia pentru exploatarea gazului de șist este diferită. Ca să închei, domnul președinte a spus că e o sarcină diferită și uh, că, uh, foarte grea și că nu și-ar dori să fie în locul meu. Eu mi-aduc aminte, pe vremea studenției am combătut comunismul. Deci, eu privesc pozitiv orice provocare. Deci, dragi colegi, de aceea vă spun că trebuie să facem un efort, să ajungem la un compromis și să redactăm împreună acest raport. Să ținem cont de toate părerile, să oglindim riscurile existente, însă să nu uităm că Parlamentul trebuie să vorbească un glas clar și răspicat. Avem deja legislația, însă să nu uităm care este obiectivul principal al legislației, protecția mediului. Da, bineînțeles că avem nevoie de o poziție comună și asta este intenția din spatele acestui raport din propria inițiativă, nu-i așa? Sigur vom ajunge la consens. Pe 19 septembrie vom vota amendamentele în Comisia Envi. În plen, raportul va fi tratat în luna octombrie anului în curs. Acesta este calendarul pe care trebuie să-l respectăm. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime. Îi dau cuvântul mai întâi de toate domnului raportor. Este vorba despre domnul Crisol Gelos. Aveți cuvântul. Domnule președinte, am impresia că nu avem timp să discutăm despre asta acum. Cum vă închipuiți că putem continua acum sau că putem amâna dezbaterea? N-are cum să fie o dezbatere bună, nu? Deci ce soluție putem găsi împreună? Wir haben leider keine Alternative. Wir müssen starten und ich würde die Zeit nutzen, bevor wir... N-avem uh, timp de pierdut. Vă amintesc, este vorba aici despre un aviz care trebuie să fie dezbătut. Prin urmare, vă rog să respectați ordinea de zi, în are sens să deschidem noi dezbateri. Începeți! natürlich zehn Minuten nochmal zur Geschäftsordnung hier sprechen, dann haben wir auch. Dacă începem să discutăm despre procedură, vor, se vor mai scurge vreo 10 minute, nu avem timp de asta, vă rog să începeți prezentarea și vom vedea unde vom ajunge.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 Avem de-a face aici cu un element fundamental din politica comună a pescuitului, care trebuie într-adevăr uh, uh, revizuită și noul fond ar trebui să fie constituit, uh, să fie mm, organizat mult mai bine pentru a evita problemele din trecut. E important să se poată profita mult mai bine de subvenții. Pescuitul, de asemenea, trebuie să fie adaptat pentru a deveni viabil. Avem nevoie de niște sisteme marine viabile în bună sănătate. E vorba aici de resurse economice pentru pescuit, pentru acvacultură, pentru culegerea de date și uh, de tot ceea ce ține de o politică de pescuit globală. Până acum aveam două instrumente financiare separate. Acum vom avea acest nou fond prin care vom avea o gestiune mai bună uh, cu niște proceduri armonizate. Astfel vom avea o distribuire mai uh, bună și mai uh, echitabilă a resurselor. Finanțarea, de asemenea, se va oferi doar acelor state care respectă obiectivele și normele PCP obligațiile de control, combaterea pescuitului ilegal și uh, o distribuție adecvată. Deci vă spun, regulile trebuie respectate. Există reguli pentru a avea un pescuit viabil, pentru ca noi persoane să uh, aleagă această profesie. De asemenea, e important să ne gândim la capitalul uman, e nevoie de locuri de muncă viabile și în același timp trebuie găsit o cale de a gestiona lucrurile la nivel local. Pentru o gestiune viabilă și pentru a avea creștere locală, trebuie să faci asta la nivel local și pentru asta ai nevoie și de implicarea interlocutorilor sociali. De asemenea, există propuneri privind biodiversitatea. O gestiune care să uh, țină cont de includerea zonelor Natura 2000 în zonele de coastă pentru a menține biodiversitatea marină. Deci sunt uh, propuneri pozitive pentru a spori transparența și nivelul de informare a publicului. De asemenea, în ceea ce privește controlul și o punere în aplicare adecvată a măsurilor PCP, acestea trebuie să se facă fără să fie afectat uh, negativ entitățile locale. Deci și o abordare care se bazează mai mult pe dimensiunea regională. Se dorește o adaptare a politicii de pescuit cu o mai bună finanțare pentru un pescuit durabil. Și majoritatea finanțării ar putea fi folosită pentru uh, programe de pe urma cărora poate câștiga întreaga societate. Se vorbește mult, de exemplu, de pescuitul în zonele costiere, pescuitul artizanal. E util pentru a proteja biodiversitatea. Să nu uităm că de multe ori subvențiile și finanțarea au dus la o supracapacitate a flotei și a capacității de pescuit. Ar trebui să existe o proporționalitate între capacitatea acestei flote și resursele uh, piscicole, asta în fiecare regiune. De asemenea, pescuitul trebuie să devină mai uh, durabil. Vedem de foarte multe ori cum autoritățile locale uh, se, se opun. De aceea e nevoie de niște măsuri de gestiune care să implice interlocutorii sociali. Acum, subvențiile pentru uh, navele care pot exploata resurse mai abundente. Prin asta vom uh, încuraja o practică mai durabilă și vom uh, reduce cantitatea de um, de pește aruncat înapoi în mare. Să nu uităm importanța um, instrumentelor și echipamentelor. trebuie să ne dăm seama că ne concentrăm de asemenea pe anumite forme de finanțare. De exemplu, e vorba de stocarea peștelui când nu există o piață de desfacere. Trebuie să aștepți uneori un moment mai bun de vânzare. Deci e important să existe facilități de depozitare pentru a avea un preț mai bun. Însă astea sunt niște, aceste subvenții nu sunt logice, deoarece presupun un cost pentru contribuabili și acel cost ar trebui să fie asumat de operatori. Un alt amendament se referă la concesiunile transferabile de pescuit. Aici sunt multe puncte la care se spune că subvențiile publice nu ar trebui să ducă la un exces, la un pescuit excesiv. Resursele trebuie distribuite în așa fel încât să putem uh, proteja uh, activitățile durabile. Acvacultura merită o atenție specială pentru a se putea dezvolta. Gestiunea trebuie să se facă în așa fel încât finanțarea să ducă la promovarea unor activități de acvacultură cât mai ecologice. De aceea subliniem importanța unor măsuri care să reducă impactul asupra mediului. Pescuitul reprezintă la urmă gestiunea privată a unui bun public. De aceea e nevoie de atât de multe condiții și obligații. E vorba de patrimoniul natural al mărilor, care ne aparține tuturor. Ca să închei, aș vrea să vă spun că e foarte important să existe date, informații. Trebuie să se culeagă date privind uh, practica durabilă a pescuitului. Deci doar așa putem avea o abordare socială și ecologică și tot așa putem menține această activitate pe termen cât mai lung. Eu cred că prin propunerea noastră putem uh, obține acest lucru. Să nu uităm că protecția e metoda cea mai sigură și un pescuit durabil e un pescuit care uh, menține pe termen lung ecosistemele. Vă mulțumim. Uitându-mă la ceas, îmi dau seama că va trebui să amânăm dezbaterea cu raportorii din umbră, să punem întrebarea până când. Uh, să începem ședința de după amiază cu această dezbatere sau să încheiem ședința de după amiază cu această dezbatere, cum doriți. 3 o'clock, please, Chairman. Ora 3. Out. Linda? Yeah, we can have it. Linda. Eu va trebui să părăsesc, să vă părăsesc după amiază. Prin urmare, vă rog să limitați dezbaterea la 10 minute. Sunt și alte puncte pe ordinea de zile pe care vreau să le tratăm înainte de a, de a pleca eu. Întreb uh, același lucru și comisia. Comisia poate fi prezentă la ora 15. Văd că da. Prin urmare, așa procedăm. Vă mulțumesc. Pauză plăcută. Thank you, interpreters.